sper că astfel vom putea beneficia de o legislație mai eficientă dacă va fi adoptată de Parlament miercuri. Vă mulțumesc! Grazie. La... Vă mulțumim. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc miercuri la ora 12. Trebuie să fac acum câteva anunțuri. Vreau să vă comunic în primul rând faptul că am primit de la autoritățile competente din Germania o solicitare uh, de retragere a imunității parlamentare a domnului Elmar Brock din partea Procuraturii din Bielfeld. Conform articolului 6 aliniatul 2 din regulament, solicitarea a fost transmisă Comisiei Jurii, care este competentă pe fond. În plus, Președinția a primit din partea grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, din partea grupului ALDE, și din partea Secretariatului Deputaților Neafiliați anumite solicitări de numiri în comisiile parlamentare și delegațiile interparlamentare. Lista acestora va fi publicată în procesul verbal al acestei uh, ședințe și numirile vor fi considerate ratificate dacă, înainte de aprobarea procesului verbal de astăzi, nu se vor fi formulate obiecții. Acum avem pe ordinea de zi intervențiile cu durata de un minut pe chestiuni politice. Vă rog să respectați strict minutul acordat și are cuvântul imediat domnul Niculescu. Un minut, vă rog.

la parola Mulțumesc, are cuvântul doamna Copa. Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στη Λισαβόνα Noua dogmă strategică a NATO adoptată la Lisabona arată faptul că alianța este gata să răspundă unor noi provocări. Ceea ce contează șterea caracterului unic al relațiilor din cadrul NATO, dar și o nouă abordare a securității europene și cooperarea între cele două organisme trebuie să se bazeze pe transparență, dar și pe respectul reciproc. Este important uh, să acționăm în sinergie și să nu există suprapuneri, mai ales la nivelul de misiuni civile. Ar fi păcat uh, uh, să se uh, facă risipă de mijloace și de fonduri. Trebuie să protejăm cooperarea între organisme și să creăm un bun mecanism, un bun mecanism de conciliere uh, și un cadru adecvat pentru discuții

la parola Mulțumesc. Are cuvântul uh, dom domnul Trenta Filidis. Mulțumesc. Vreau să atrag atenția asupra unui fapt regretabil. Uh, Comunitatea din Cherenia a organizat uh, o expoziție foto. Este vorba de o zonă care este sub ocupație turcă în uh, țara mea, în Cipru. La această expoziție foto sunt expuse imagini ale unor uh, um, biserici și altor uh, uh, piese din patrimoniul cultural care sunt distruse. În aceste zone au trăit uh, Um, ciprioți greci care erau uh, credincioși, erau ortodoxi și acum se încearcă în uh, Chirenia, în această uh, subocupație turcă, se, încerce șter, se încearcă ștergerea oricăror urme ale acestor oameni. Țara mea este ocupată din 1974 de trupele turcești și este regretabil uh, că această um, că această are loc o astfel de expoziție foto. Mulțumesc, are cuvântul domnul Bafton. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Salvarea Irlandei probabil că va fi ultima din uh, zona euro. Uh, în ciuda acestei crizei, Uh, FMI-ul și uh, Uniunea Europeană au criticat Irlanda, dar aș dori să spun că situația Irlandei este diferită de cea din Grecia. În uh, Grecia problema era corupția, în Irlanda situația e mai ales legată de bănci. Portugalia nu este foarte departe, însă încearcă să se mențină la liman ca și Spania. Ce au toate aceste state în comun? faptul că nu sunt pregătite pentru moneda uh, unică uh, care era, a fost rezultatul unei, uh, unor idealuri uh, politice, dar care era lipsit de fundament pe plan economic. Uh, care sunt țările cele mai prospere din uh, Europa? Uh, Elveția și Norvegia. Ele își controlează economia, dar uh, fac și uh, schimburi comerciale cu vecinii din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne aruncă cu capul în zid. Dacă am salva Portugalia, 3 miliarde de euro ar trebui să fie cheltuit, s-ar duce pe apa sâmbetei. Uniunea Europeană e eutanasiere. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul acum Domnul Ehrenhauser. Mulțumesc. Și eu vreau să spun uh, câte ceva despre Irlanda. Uh, din păcate, acum uh, tigrul celtic a devenit un caz care are nevoie de îngrijiri. De ce? Pentru că sistemele de creare a, valoare, a valorii, sistemele bancare, nu funcționează așa cum trebuie. Sunt pompați bani în sistemul bancar Uh, iar uh, asta duce la o îndatorare și mai puternică. Este vorba de o criză sistemică pe care nu o putem rezolva uh, pompând, investând miliarde într-un sistem bancar care nu funcționează, chiar dacă acest lucru vine din tezaurul comunitar. Ce trebuie să schimbăm noi este modul în care lucrăm cu banii. Acești bani trebuie să intre în, uh, sub controlul statelor. Și crearea banilor trebuie să aibă loc uh, într-o manieră compatibilă cu funcționarea pieței. Și uh, băncile trebuie să fie de asemenea implicate și trase la răspundere pentru situația actuală. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Tocheș. Grazie, Mrs. Chair. Woman. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, stimate, stimați eurodeputați, eu consider că Parlamentul European ar trebui să nu uite acum uh, de aniversarea genocidului uh, arman, armean pentru că în 18 iunie 1987 a avut loc această perioadă uh, aproape uh, undeva între o jumătate de milion și un milion de oameni au fost uciși atunci și ar trebui să ne aducem aminte de ei. Este uh, un eveniment care ne duce cu gândul la Holocaust sau la crimele comunismului. Uh, Trebuie să condamnăm aceste uh, acte care au dorit să nimicească Armenia și creștinii. Până azi, 22 de state au recunoscut uh, holocaustul, acest holocaust armean. Este regretabil că uh, Um, declarația domnului Messerschmidt nu a primit susținerea Parlamentului European. Solicit președintelui Buzek să ia inițiativa pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să condamne public genocidul armean și pentru ca acest subiect să fie inclus pe ordinea de zi a negocierilor cu Turcia. Grazie, la parola al... Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Plumb

Los barcos... Mulțumesc, doamnă președinte. Navele de pescuit din Oceanul Indian suferă de pe urma multor atacuri ale piraților. În, ultim, ale piraților. Mult, în ultimele săptămâni au avut loc uh, 10 astfel de atacuri în uh, diverse zone din Oceanul Indian. Aceste atacuri au loc din ce în ce mai departe de coastă, pentru că pirații folosesc nave pe care le-au confiscat și deci le permit, le oferă logistica necesară. Um, navele private de pescuit sunt foarte vulnerabile. Trebuie să îmbunătățim coordonarea între noi Um, pentru a putea interveni mai eficient. Nu știm cum să răspundem alertelor um, de acest tip. Trebuie să se aplice rezoluția adoptată recent de Parlament. E nevoie de mai multă implicare din partea Națiunilor Unite și e nevoie de mai multe mijloace. E nevoie de o adevărată blocadă a Soma- coastelor Somaliei uh, și trebuie să se creeze condițiile pentru ca acești pirați uh, capturați să fie judecați Uh, acești pirați uh, sunt, vin din țări cu care avem acorduri, uh, dar trebuie să luptăm împotriva pirateriei pentru a permite pescuitul. Are cuvântul acum domnul Rossi. Parlament. Doamnă președinte, doresc să denunț ceea ce s-a întâmplat în legătură cu promovarea patrimoniului cultural în Ciprul ocupat. La Comitetul Regiunilor, între 17 și 26 noiembrie, a avut loc o conferință pe această temă. După inaugurarea uh, expoziției, uh, șeful Direcției Generale uh, pentru Comunicare a cerut suspendarea expoziției pe motivul că panourile au fost diferite de cele aprobate. Dar eu am verificat solicitarea de autorizare și am văzut că nu există nicio diferență între autorizație și ceea ce s-a expus. Um, cel care a organizat această expoziție a fost obligat uh, să șteargă termenele invazie turcă și ocupare. Am încercat să intru în, în relație cu șeful de unitate pentru a clarifica lucrurile, dar nici el și nici colaboratorii țări nu au acceptat să vorbească cu mine. După ce am denunțat uh, acest comportament, uh, expoziția a fost redeschisă. Ceea ce s-a întâmplat la Comitetul Regiunilor cred că are repercusiuni grave asupra drepturilor unei țări care face parte din Uniunea Europeană. Domnul Vadim Tudor are cuvântul.

Grazie. La mulțumesc, cuvântul domnul Mulțumesc, doamnă președintă. Negri grei se abat asupra Uniunii Europene în uh, alegeri câștigă tot mai mult uh, partidele de extrema dreaptă, partidele rasiste. Și acest lucru se poate observa în tot mai multe state membre, inclusiv în Suedia. Nu putem să uh, ignorăm acest uh, fenomen. Criza economică fără precedent și problema imigrației, iată, e cocktailul Molotov care aduce extremismul uh, la putere în Europa. E un fenomen foarte complex, foarte greu de uh, soluționat și de aceea partidele de extrema dreaptă din Europa Uh, trebuie să beneficieze de atenția noastră. Avem cu toții o adevărată răspundere, o misiune. Uh, trebuie ca acești nori grei să fie răspândiți pentru, înainte să uh, ajungem la o adevărată tornadă. Trebuie să combatem probleme grave, precum problema imigrației, care nu poate fi gestionată la nivelul statelor membre în mod individual deci trebuie să avem o inițiativă puternică împotriva xenofobiei și a rasismului în uh, Europa crizei. Mulțumesc, domnul Kelly. I'm well aware that the eyes of Europe are Mulțumesc că ochii Europei uh, se îndreaptă asupra țării mele, a Irlandei. Criza a fost cauzată în țara mea de lăcomie. Lăcomie în part, din partea elitei uh, oamenilor de afaceri. Și aceștia trebuie trași la răspundere pentru această lăcomie. Dar criza a fost cauzată și de o uh, reglementare mult prea laxă a sistemului bancar. Să ne aducem aminte uh, testele de stres din uh, iulie luna trecută. Comisia a susținut uh, băncile atunci. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Eu sunt foarte supărat pentru că sunt furios că țara mea a ajuns în acest punct. Salut solidaritatea uh, tuturor uh, partenerilor noștri din Europa care ne ajută să ne stabilizăm economia. Însă, cred că ne aflăm la un punct de răscruce pentru viitorul Uniunii Europene pentru că Irlanda este un stat suveran și orice dictat din Europa cu privire la politica fiscală ar trece o, de o linie periculoasă, cred eu, pentru că e unul dintre cele mai mici state din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Harkin. Thank you, Madam President. I too... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să vorbesc despre criza economică actuală, dar din altă perspectivă. Astăzi, L-am auzit pe Jean-Claude Tisse și pe Oli Ren vorbind uh, despre rigoarea economică și de faptul că Irlanda și alte țări trebuie să respecte pactul de stabilitate și creștere. Dar Eurobarometrul uh, a arătat uh, anumite lucruri interesante astăzi. Peste 27.000 de cetățeni ai Uniunii Europene au fost interogați, dintre care o mie de irlandezi, au fost întrebați cum cred ei că trebuie să ieșim din criză. O întrebare a fost, a cerut cetățenilor să spună în ordinea preferințelor cum doresc să ieșim din criză. 29% din cetățenii europeni și o treime dintre irlandezi sunt în favoarea reducerii rigorii bugetare, dar și două treimi din cetățenii europeni și 77 din irlandezi au considerat că economia trebuie stimulată și eventual cele două măsuri să fie, com- uh, să fie combinate. În legătură cu prioritățile politice, peste 50% din uh, europeni și irlandezi au considerat că trebuie să luptăm împotriva sărăciei și excluziunii sociale, în primul rând. Deci există o divergență clară între cele două seturi de opinii. Nu uh, răspundem în mod adecvat problemelor cetățenilor și cred că trebuie să ne revizuim prioritățile. Grație, la parola. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Batten. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mâine, în 23 noiembrie, e cea de-a patra aniversare, comemorare a uh, morții cetățenului Alexander uh, Litvinenko în Londra. El a fost ucis de către agenți ruși uh, într-un act de terorism sponsorizat de către statul rus. Uh, trei principali suspecți au fost uh, arestați de către poziția londoneză. Uh, Uh, uh, sunt încă, au un mandat de arestare de către poliția londoneză, dar sunt liberi în Rusia. Familia uh, domnului Litvinenko așteaptă încă o anchetă. Dar și așa ar fi normal să se întâmple într-o astfel de omucidere. Deci, profit de ocazie pentru a lansa un uh, apel autorităților uh, din uh, Regatul Unit pentru ca uh, Uh, Institutul de Medicină Legală să lanseze ancheta și, într-adevăr, să-i prindă pe cei care l-au ucis pe domnul Litvinenko. El era un cetățean britanic, a fost ucis pe teritoriul uh, țării mele. Familia lui are dreptul să uh, afle cine l-a ucis. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Zaborska. Grazie, signora prezidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Acum o săptămână, Comisia și-a publicat raportul privind procesul de aderare și uh, statele balcanice. Nu e corect să impunem condiții pentru niște state înainte să înceapă negocierile, iar după ce se îndeplinesc uh, condițiile să nu încep procesul de negociere. De ce nu tratăm corect Macedonia? Macedonia este o țară care ne-a ajutat rezultate. Mai mult de 80% dintre tineri uh, merg la universitate, copiii încep să învețe engleză la șase ani. Raportul Comisiei Europene menționează progrese în lupta împotriva corupției, uh, un guvern stabil și un bun dialog politic. Macedonia a îndeplinit toate criteriile de la Copenhaga. Merită șansa de a deveni membru al Uniunii Europene. Ar trebui să deschidem discuțiile pe chestiunile nerezolvate în timpul procesului de negociere. Dacă nu, Uniunea Europeană își va pierde încrederea cetățenilor și a tuturor partenerilor externi. Mulțumesc, care acum cuvântul, doamna Greler. Mulțumesc, doamnă președinte. Consecința politicii de rigoare a guvernului Cameron uh, Regatul Unit a hotărât să nu mai finanțeze remor, uh, navele remorcher uh, pentru asistența pentru nave în Marea Mânecii. Uh, și diferiți actori în această zonă denunță această decizie. Decizia autorităților britanice poate avea repercusiuni grave asupra securității în acest sector, prin care cer 250.000 de nave pe an. Este ruta comercială cea mai frecventată din lume. În ultimii 10 ani, peste 300 de incidente au fost uh, înregistrate și experții consideră că uh, Um, navele uh, de ajutor de putere, uh, cu uh, putere mare au permis să nu se registreze accidente majore. Securitatea teritoriului Uniunii și uh, securitatea mediului, precum și remorcajul în caz de urgență, sunt de responsabilitatea puterilor publice și nu trebuie să fie privatizate în profitul societăților de remorcare private. Comisia Europeană trebuie, deci, să facă ceva în acest dosar. Uniunea Europeană trebuie să-și dea mijloacele pentru a a pune în aplicare marea politică integrată maritimă pe care spune că o dorește. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ugeas. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să informez colegii cetățenii și cetățenii în legătură cu faptul că am prezentat declarația scrisă 86 uh, cerând protecția apei ca bun public. Apul nu, apa nu este doar un bun comun, este un drept universal și gestionarea serviciilor de difuzare a apei ca serviciu local este fundamentală. Acestea sunt principiile care ne-au inspirat și sunt principiile care au făcut mii de cetățeni italieni să uh, Uh, sprijine toate solicitările de referendum uh, pentru uh, ca acest bun comun să rămână în sfera publică. Este o bătălie pe care, care este a tuturor Declarația a fost propusă alături de colegi uh, din grupurile Verzilor, uh, Socialiștilor și Democraticilor și uh, GUE-NGL și s-a înregistrat un consens larg pe această temă în tot Parlamentul. Obiectivul este să obținem cel puțin jumătate din semnăturile deputaților, astfel declarația va deveni poziția oficială a Parlamentului European și va permite protecția apei ca drept și nu ca obiect de profit. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Macovei

Grazie, la parola. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Grandes. Recientemente fui asaltată în Bagdad la iglesia de Nuestra Señora. Mulțumesc. Recent, în Bagdad, o biserică a fost atacată și uh, oameni au fost răniți acolo, inclusiv femei și copii, pentru simplul fapt că erau creștini. Iar acesta nu este un incident izolat a avut loc un întreg val de atacuri asupra creștinilor în uh, majoritatea țărilor uh, musulmane, în uh, Maroc, de exemplu, în Turcia, în Nigeria, iar la Cairo câțiva creștini au fost uciși la ușile unei biserici. Președintele Buzek ar trebui să facă o declarație oficială în acest sens. Însă, nu putem să facem decât să condamnăm acest act terorist. De ce nu se numesc și motivele? Pentru că motivele pentru uciderea acestor persoane a fost faptul că erau creștini. Noi suntem lași atunci când nu menționăm acest, uh, această realitate. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte de Oriana Falaci, care a fost aproape ucisă cu pietre pentru că a ridicat această problemă complexă în Europa. la parola. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Iotova. Благодаря, Mulțumesc, doamnă președinte. Educația, învățământul reprezintă o prioritate a strategiei 2020. Este de responsabilitatea noastră să punem în aplicare această strategie, dar guvernul bulgar are o politică antinațională și antieuropeană în domeniul cercetării științifice. Bulgaria nu a prevăzut decât 0,6% din buget pentru cercetare și dezvoltare. Academia Bulgară de Științe va fi lichidată. Este o instituție creată încă în vremea otomană și uh, peste 55% din oamenii de știință bulgari au fost formați în cadrul acestei academii, uh, pe oameni de știință recunoscuți în lumea întreagă. Parlamentul bulgar însă nu reușește să găsească calea ieșirii din criză și dorește să lichideze uh, investițiile în Uh, formare, cercetare și cultură în Bulgaria. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Doamna Tumund Onestein. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra ceea ce face Comisia Europeană, și anume nu desfășoară un proces de consultare suficient în ceea ce privește uh, așa numitele opere orfane. Este vorba despre opere în cazul cărora nu este clar cine este autorul. Am uh, organizat o audiere săptămâna trecută pe acest subiect și rezultatul este s-a arătat la această audiere că sunt foarte multe întrebări cu privire la acest proiect de lege. Comisia refuză să lanseze un proces de consultare iar cei interesați ar trebui, au dreptul să știe care este direcția în care se îndreaptă propunerea Comisiei. 40% din operele europene sunt astfel de opere orfane, opere fără autor. La începutul anului viitor se va prezenta un proiect de directivă, ceea ce înseamnă că mai este suficient timp pentru consultare. Eu consider că ar trebui să utilizăm acest timp. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Grote. Mulțumesc. Uh, participarea democratică, participarea cetățenilor în întreprinderi sunt foarte importante. Aproximativ de o lună există uh, demonstrații ale sindicatelor din Germania zi și noapte pentru un contract colectiv care să le permită să aibă locuri de muncă bune și sigure. Din păcate, însă, um, Uh, sindicatul nu um, primește, nu, nu, nu a primit niciun fel de înțelegere din partea conducerii întreprinderii. Sunt, din potrivă, intimidați, sunt presați. Eu uh, apelez acum la domnul Filipov, la um, um, șeful acestei întreprinderi, să vină la masa negocierilor cu sindicatele. Pentru că un sistem de angajare și concediere nu face decât să creeze teamă și inegalitate. Nu e voie să existe în Europa un astfel de sistem pentru că el dăunează democrației noastre. Grație. La parola onorevole. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Preda. Euh, Mulțumesc. Câteva cuvinte despre alegerile uh, Uh, prezidențiale în uh, Côte d'Ivoire pentru că eu am condus delegația Parlamentului în această țară. Am condus o delegație de observare a legilor cu observatorul din 26 de țări uh, care um, a, a observat alegerile pe întregul teritoriu al Côte d'Ivoire. Nu au avut loc fraude, nici violențe Rezultatele au fost anunțate cam târziu, dar în principiu nu au uh, existat incidente majore. Turul 2 uh, este programat pentru duminica viitoare și uh, acesta se anunță ca fiind riscant mai problematic. Au existat comportamente agresive inclusiv la adresa observatorilor noștri care uneori nu pot să își facă treaba și anume să urmărească modul în care avansează campania. Trebuie ca toată lumea să se calmeze pentru a permite o derulare normală a scrutinului, pentru că este foarte important ca observatorii noștri să poată fi protejați până duminică și după ziua de duminică. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, pe ordinea de zi, avem raportul Ivo Beret, Servicii Publice de Radiodifiziune în era digitală, viitorul sistemului dual. Are cuvântul domnul raportor 4 minute.